informez că salutăm astăzi o delegație de deputați și alți vizitatori de la Parlamentul Mongol și care reprezintă misiunea Mongoliei la Uniunea Europeană, care ocupă loc în Galeria Diplomatică, la Tribuna Diplomatică. Deputații delegației asistă la o întâlnire cu omologii din Parlamentul European în cadrul celei de-a șaptea întâlnire interparlamentare Parlamentul European, Parlamentul Mongol, care arată cât de importante uh, sunt uh, relațiile între Parlamentul European și Parlamentul Mongol. Vizitatorii au avut și ocazia de a vedea cum funcționează uh, Parlamentul nostru. Urez succes delegației uh, pentru durata, pe durata sejurului la Parlamentul European. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul doamnei Atwell cu privire la acțiunile comunitare în domeniul vânătorii de bale.